Uh, ladies and gentlemen, could I invite you to uh, take your place? Doamnelor și domnilor, vă rog, ocupați loc. Right, well, good morning, ladies and gentlemen. Um, I'm pleased to... Uh... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Deschid această ședință a Comisiei IMCO înainte de a trece la uh, ordinea de zi. În această dimineață vom uh, revizui doar uh, directiva plăților întârziate. Uh, v-aș întreba dacă aveți obiecții față de ordinea de zi. Nu. Am avut o reuniune a coordonatorilor Uh, în această dimineață. Reuniunea va continua în această după masă, deci nu voi face niciun anunț în legătură cu aceasta. Și trebuie să adoptăm procesul verbal al întâlnirilor anterioare din 28 și 29 septembrie și 6 octombrie, care sunt în dosarele dumneavoastră. Presupun că sunteți de acord cu acestea. Vă mulțumesc. Să trecem așadar la ordinea de zi. În primul rând, aș dori să mulțumesc aportoarei doamna Barbara Weiler, care a organizat acest uh, eveniment și îi mulțumesc domnului Baldassare, raportor din partea Comisiei Jurii, care ne va vorbi despre cooperarea intensificată. Uh, și mulțumesc că va avea loc va lua parte la această audiere. Avem împreună cu noi și câțiva experți. Îi voi prezenta când vom ajunge la părțile relevante. Îi uh, urez bun venit doamnei Brickman din partea comisiei. Nu știu de ce ați fost uh, așezată în altă parte decât experții. Am înțeles că doamna director general nu se simte bine astăzi și nu a putut să participe la uh, reuniunea noastră. Dumneavoastră ne-ați prezentat uh, evaluarea de impact anterior și secretariatul îmi reamintește că avem raportul de aviz din partea Comisiei Industrie, domnul Jean De Angelis. Sunteți bineveniți și dumneavoastră. După cum vedeți, există un interes considerabil, considerabil în acest dosar din partea Comisiei Jurii și ITRE. Audierea de astăzi reprezintă o oportunitate pentru noi, pentru raportorii de fond din comisiile implicate, să audă date și sugestii de la părțile implicate și de la experți. Și de asemenea să continue să se angajeze în munca cu Comisia pentru a pregăti avizul Parlamentului în legătură cu această propunere extrem de importantă. Și sunt sigur că vom reuși să facem acest lucru în această dimineață. Acum voi da cuvântul domnului Weiler pentru a ne face o prezentare și pentru a prezenta un document de lucru care, din nou, este disponibil în dosare dumneavoastră. Doamna Weiler, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus atât de frumos că această audiere trebuie să ne ofere ocazia să ascultăm experți care sunt foarte importanți pentru modul în care luăm noi decizii aici în Parlament, dincolo de propunerile Comisiei. Trebuie însă să utilizăm această oportunitate pentru a vorbi foarte concret despre această dezbatere. Am ascultat, uh, am citit în, și am văzut în mass media uh, articole uh, care ne acuzau că vrem să introducem uh, America în relații de tip american uh, aici. Trebuie să vedem cum Comisia, Consiliul și Parlamentul au văzut acest, uh, această tematică, dar la o nouă prelucrare, în plus, au apărut și noi dimensiuni. Există probleme ce țin de uh, lichidități, cred că apar probleme uh, în acest sens în toate statele membre, nu numai în statul membru din care provin eu, mai ales uh, micile întreprinderi au dificultăți, având în vedere și criza, um, au dificultăți a se, în a se impune pe piață, ba chiar uneori dau faliment. De aceea salut propunerea Comisiei să încercăm să oferim sprijin în această uh, situație. Am introdus și o serie de corecturi în această nouă propunere Cred că în documentul de lucru am menționat foarte clar acest lucru, că această nouă directivă trebuie să fie o uh, piatră de fundație pentru o nouă cultură a fair play-ului și a unei, unui nou mod de comportament în domeniul afacerilor. Nu va fi suficient această dif, di, uh, directivă, va trebui să fie urmată de o serie de uh, Uh, alte măsuri, probabil și la nivel național, nu numai la nivel european. Am uh, enumerat o serie de puncte problematice în propunerea comisiei. Um, aici nu am găsit un acord în calitatea mea de raportor este vorba de propunerea Comisiei să existe o reglementare obligatorie numai pentru contractele publice și în uh, domeniul privat să existe o uh, obligativitate mai soft, cum s-ar spune. Cred că trebuie să fie introdusă o reglementare obligatorie și în uh, sectorul privat Evaluarea de impact ne-a arătat în mod uimitor că o serie de întreprinderi uh, uneori acasă, la ele în țară, nu au curaj să dea în judecată um, debitorii săi și nici măcar nu știu ceea ce pot să facă în acest sens. Așadar, se așteaptă de la această... În urma și adoptării acestei directive se existe o serie de evenimente informative, inclusiv cu uh, sectorul economic, pentru ca cei uh, care uh, sunt afectați sau cei care pot beneficia de, pe, pe urma acestei directive să știe uh, cum pot proceda. În plus, uh, cu, am discutat cu alți uh, raportori um, următorul lucru. Dacă ar fi să nu introducem întreprinderile private, atunci am uh, introduce probabil uh, alte uh, întreprinderi Probabil în, sau poate i-am introduce în alte directive, um, în directiva pentru um, achizițiile publice. În plus, avem și un caz uh, special al uh, spitalelor. Între timp, în patru state membre există uh, spitale private, publice, comunale, regionale, Deocamdată nu vedem uh, necesitatea uh, tratării în mod diferit a spitalelor. Spitalele au o um, sarcină specială de îngrijire a persoanelor și de aceea cred că acestea ar trebui să fie introduse în directivă ca um, obligație de plată în acest, uh, deci ca obligație reglementată de plată. Apoi, în ceea ce privește plățile, mă aștept de la această audiere să aud argumente pro și contra. Este vorba despre despre acel procentaj de 5% plată obligatorie de, compensație, am auzit um, din partea întreprinderilor că 5% este minim, am auzit și din partea autorităților locale că este mult prea mult. Așadar, aștept din partea dumneavoastră argumente pentru a găsi o cale de mijloc, un consens, astfel încât să putem uh, continua munca la această directivă. Este clar următorul lucru. Această directivă nu este um, o, simpl, pur și simplu o propunere a Comisiei, ci este un rezultat al acelui așa numit Small Business Act, la care au, participi, la care au participat întreprinderi care își doresc să fie implementată această directivă. În toate statele membre există IMM-uri, dar și firme mai mari, care suferă de pe urma întârzierilor plăților din partea partenerilor de afaceri și de aceea cred că noi, prin această audiere, trebuie să facem un pas înainte în combaterea acestui fenomen. Well, thank you very much indeed uh, for setting out uh, the issue so clearly mulțumesc că ați prezentat lucrurile atât de clar. Poate am avea, vom avea ocazia să discutăm despre câteva probleme cu uh, raportul din partea uh, Direcției Generale, uh, din partea Comisiei Juri. Domnule Baldassare, aveți cuvântul. La saluto, saluto la relatrice Weiler, i rappresentanti la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, salut, doamna raportor Mailer și salut pe toți reprezentanții eh, tuturor părților, dragi colegi. În primul rând aș dori să mulțumesc eh, Comisiei Piața Internă și Protecția Consumatorilor, pentru că această audiere poate să ne permită să aprofundăm o propunere legislativă foarte importantă, cu atât mai mult cu cât suntem într-o perioadă de recesiune economică și de criză nu voi vorbi nici despre conținutul, nici despre necesitatea uh, propunerii. Doamna Weiler deja a menționat acest lucru și a vorbit și despre obiective. Voi sublinia totuși câteva aspecte critice care va permite discuției de astăzi să implice toate părțile într-un dialog constructiv care să ne permită să ajungem la o soluție dinamică și echilibrată care să țină cont de toate necesitățile. Înainte de toate, aș vrea să uh, subliniez că uh, propunerea sancționează cel mai mult, în primul rând, puterea uh, publică. Justificarea este că acestea nu sunt confruntate cu aceleași dificultăți financiare și economice cu, similare cu cele cu care se confruntă celelalte societăți. Cererile de finanțare destinate licitațiilor publice pentru 2007 pentru administrații și funcții publice sunt 1000 de, peste 1900 de miliarde eh, de euro. Sunt câteva puncte care ar trebui analizate ceva mai în detaliu. Propunerea de față prevede 30 de zile pentru instrumente eh, pentru a combate eh, întârzierile în efectuarea plăților. Dar acest lucru ar trebui să eh, limiteze la maximum posibilitatea de a găsi excepții la regulă și acest lucru foarte clar și fără echivoc, astfel încât să se evite recursul la clauza leului mă gândesc la posibilitatea articolului 5, articolul 3, care permite depășirea termenului de 30 de zile dacă în contract se prevede altceva sau la punctul 4 din articolul 5 unde se prevede o derogare în caz de circumstanțe specifice dacă nu sunt specificate aceste circumstanțe, ar putea să aducă uh, un efect delatoriu uh, plăților. Fără îndoială, toate acestea se leagă de principiul libertății ca părțile să cadă de acord într-un contract. Dar dacă posibilitățile nu sunt foarte clar precizate, se riscă, în final, să apară încălcări regulate ale acestor uh, reguli, mai ales uh, datorită faptului că uh, unele întreprinderi cu tendință monopolistă au Uh, domină piața față de întreprinderi mai mici. Față de articolul 6 al propunerii, articolele e, nedrepte, consider că limitarea directivei la uh, clauzei respective nu ne permite să aplicăm directiva decât la cazuri excepționale, în vreme ce uh, Scopul directivei ar trebui să fie să se prevadă o definiție foarte clară și să spunem că o asemenea situație poate fi considerată ilegală în momentul în care dezavantajează și aduce prejudiciu major operatorului cu pricina. De asemenea, ar trebui să se prevadă mai clar uh, modalitățile de recuperare a sumelor ar vrea să cer o lămurire pe articolul 2, paragraful al doilea, care prevede definirea puterilor publice, administrații definite în um, directiva 2004-18. Consider că ar trebui aici să lărgim domeniul de aplicare al definiției conform articolului 2035 pentru a ține cont și de directiva 2017, articolul 2. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că ar fi foarte interesant utilizarea acestor lucruri, mai ales pe uh, puncte. Aș vrea să vorbim despre agenda. Două sesiuni cu trei experți. Din nefericire, expertul nostru din Polonia nu a putut să ajungă. Impactul directivei pe beneficiarul principal, deci sectorul uh, mai ales al IMM-urilor, dau uh, cuvântul domnului De Angeli la sfârșit, pentru că Comisia Industria este foarte implicată în uh, chestiunile legate de IMM-uri, deci domnul De Angeli discute cu colegii, apoi în a doua parte avem audiere cu reprezentanți ai autorităților publice, cum ați auzit din uh, raportori și raportori pentru opinie, care sunt afectați de noua uh, propunere. Deci aceasta este structura audierii. Bun, acum, din partea experților îl avem pe uh, Ben Butters, directorul de la camerele Consorțiu uh, Camerelor de Comerț din Europa, European Affairs Euro Chambers, domnul Luc Andrix, director UEAPME, uh, care reprezintă um, domeniul cooperativ și IMM-urile, domnul Mateo Carlo Borsani, Business Europe, Federația Organizații Europene din domenii. Fiecare are 5 minute. Uh, deci pornește metronomul, cronometrul. Fiecare are la dispoziție 5 minute, după care urmează domnul De Angelis și alte întrebări pentru a trece după aceea la partea a doua. Puteți începe și rezolvăm și cu problemele tehnologice. Thank you very much. Vă mulțumesc, Malcolm. For the invitation. Eh, vă mulțumesc pentru invitația în această comisie și vă mulțumesc că ne lăsați să contribuim la această audiere și aș dori să felicit comisia dumneavoastră în legătură cu felul în care a inițiat aceste discuții uh, în legătură cu evaluarea de impact, uh, ceea ce stabilește un precedent încurajant nu doar pentru această comisie, ci și pentru Parlament în totalitate. Este un exemplu de bune practici care sper că se va repeta. Doamna Weiler a făcut câteva comentarii în legătură cu uh, natura urgentă a acestei probleme. Vreau să vă dau câteva statistici din rețeaua noastră. Am făcut un sondaj în primăvară pe care îl repetăm acum și datele de atunci, din martie-aprilie, confirmă că perioadele de plată au crescut cu 40, 40% în sectorul public comparativ cu lunile anterioare. Um, și întârzierile la plățile private au crescut cu 60%. Am fost uh, mirați de rezultatul din sectorul public, pentru că pare contradictoriu filozofiei de uh, redesare economică și pachete de stimulente și măsurilor macro pe care încearcă să le ia statele membre pentru IMM-uri și în același timp statele nu plătesc uh, la timp plățile și nu fac plățile către IMM-uri. Acest lucru este extrem de îngrijorător. Bineînțeles, în același timp, accesul la credite devine din ce în ce mai greu pentru întreprinderile mici. Băncile nu mai împrumută atât de mult din cauza propriilor probleme cauzate de criza financiară. Deci IMM-urile sunt presate din ambele părți. Astfel, cred că trebuie să înaintăm foarte rapid și uh, suntem uh, critici în legătură cu uh, calendarul de lansare a acestei inițiative de către Comisie. Această inițiativă a fost la, a lansată cu întârziere. Uh, reformarea acestei directive a fost întârziată și a avut început chiar în timpul alegerilor parlamentare, ceea ce a însemnat că Parlamentul a putut să înceapă discuția doar după vară, ceea ce a întârziat întreaga procedură cu șase luni. Noi credem așadar că uh, trebuie să înaintăm cât mai repede. În legătură cu domeniul de aplicare a acestei directive, am dorit să nu îl discutăm, pentru că dacă începem discuțiile în legătură cu domeniul de aplicare, ar putea să ducem la întârziere suplimentare. Punem accentul pe ceea ce a prezentat Comisia, uh, un document care poate să fie îmbunătățit. Nu vrem să intrăm în uh, domeniul de cât de departe uh, trebuie să meargă această directivă. Salutăm această directivă a Comisiei directiva întârzierii plăților s-a dovedit ineficientă în multe sensuri, deci era nevoie de o asemenea reformare. În legătură cu conținutul, uh, salutăm elementele principale ale propunerii care pun accentul pe uh, plățile întârziate în uh, tranzacții comerciale între întreprinderi și autorități publice. Salutăm limita de 30 de zile și salutăm bineînțeles, introducerea autorităților publice în această directivă. Domnul Baldasare s-a referit la excepții, la opt autorile pentru autoritățile publice. Acestea reprezintă o problemă. Noi nu mergem chiar așa de departe ca domnul Baldasare să spunem că nu ar trebui să fie nici o excepție. Dar, oricum, credem că trebuie să existe mai multă claritate în legătură cu uh, aceste excepții justificate în uh, lumina unor circumstanțe obiective, cum ar fi necesitatea de a eșalona plățile pe uh, o perioadă mai îndelungată. Există o expresie, dă-le un deget și vor lua toată mâna, pentru că uh, dacă cu o asemenea formulare foarte vagă, uh, autoritățile publice pot să interpreteze uh, în orice fel vor această prevedere. Și ultima idee, în legătură cu compensarea pentru costurile de recuperare. Sumele mi s-au părut disproporționate. Acestea trebuie să fie sume fixe, însă trebuie să fie proporționate cu datoria. Nu trebuie să existe o soluție pentru toți în legătură cu aceste costuri. Și, în același timp, vrem ca statele membre să ia propriile lor măsuri și vrem măsuri pragmatice pe termen scurt. Și noi, la Chambers, Eurochambers și alte organizații de afaceri, avem uh, interese și mai mari. Uh, dacă se face o livrare către un client din Grecia, trebuie să se știe că perioada de plată va fi mai mare decât uh, într-o tranzacție la nivel intern. Vă mulțumesc pentru o prezentare foarte clară și vă mulțumesc că ați rămas cât de cât în timp în legătură cu statele membre. Uh, salut aici și prezența Consiliului. Președinția suedeză este aici și sunt sigură că vă va asculta remarcile. De asemenea și președinția spaniolă cred că va urmări acest dosar. Să trecem mai departe. Îi dau acum cuvântul domnului Luc Hendrix. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să felicit pe doamna raportor pentru această inițiativă de mini-audiere și aș dori să mulțumesc și Comisiei uh, IMCO. Am dorit să subliniem că plățile întârziate pot fi uh, combătute doar printr-o uh, gamă largă de măsuri complementare și și organizațiile de afaceri și întreprinderile trebuie, trebuie să își asume responsabilitatea. Legislația singură nu poate să rezolve problema și, în mod sigur, cadrul juridic trebuie îmbunătățit. În ciuda bunelor intenții și eforturilor lăudabile ale Comisiei, uh, propunerea nu este ideală pentru micile întreprinderi și de aceea avem patru cerințe. În primul rând, în legătură cu area de aplicare. Uh, area de aplicare a directivei trebuie să fie extinsă la toate uh, tranzacțiile între întreprinderi și clienți, fără legătură cu statutul debitorului. Uh, este vorba de plata unei facturi uh, diferit dacă este implicat consumatorului. Uh, consumatorii de obicei nu plătesc întreaga sumă și speculează inerția întreprinderilor. întârziarea plăților în domeniul business to consumer ține în special de sectorul imobiliar și construcții. De aceea, extinderea domeniului de aplicare al directivei nu are nimic de a face cu protecția consumatorului. Consumatorii au drepturi fundamentale, dar și obligații. A doua remarcă, care ține de sectorul public și la care domnul Baldassare s-a referit deja, credem deja că, în special, că în timp de criză, atunci când IMM-urile se chinuie să își mențină nivelul, este inacceptabil ca autoritățile să plătească cu săptămâni întârziere. Uh, nu se stabilește o limită maximă de timp pentru plățile de după 30 de zile. Și propunerea de directivă nu interzice statelor să plătească după 30 de zile. Aceasta este încă o opțiune. Dacă uh, și această prevedere dă marjă de manevră din nou autorităților pentru a uh, continua practicile de până acum. Ne temem de asemenea că uh, excepțiile sunt prea generale și vor fi folosite greșit de autoritățile publice pentru că nu există criterii pentru evaluarea uh, criteriilor uh, care vor fi considerate justificate sau nu. Deci, în principiu, am dori să avem o perioadă fixă de 30 de zile și dacă vrem să acceptăm o excepție, eu nu văd niciun motiv pentru acceptarea excepțiilor, atunci aceste excepții ar trebui să fie într-adevăr justificate și în orice caz limitate la 60 de zile. În al treilea punct, relații business to business. Introducerea drepturilor de compensare pentru costurile de recuperare și uh, o propune pentru o dobândă pentru plățile întârziate este uh, salutare, însă trebuie să devină o obligație. Uh, dacă să se aplice uh, o dobândă sau nu, uh, rămâne la latitudinea companiei și acest lucru nu este realist în relația dintre o întreprindere mică cu una de dimensiuni majore. De asemenea, aceste termene trebuie să fie limitate la 60 de zile și directiva nu a reușit să uh, interzică abuzarea contractului de către creditor. Cu criza economică, vedem că IMM-urile, de fapt, prefinanțează alte întreprinderi. Astăzi nu se poate spune că există libertate contractuală. Unele întreprinderi au o asemenea putere încât uh, IMM-urile nu mai au putere de negociere. Bineînțeles că aceste lucruri vor avea consecințe în legătură cu alte puncte de negociere, cum ar fi prețul sau anumite reduceri acordate. Întreprinderile mari pot să își uh, folosească puterea mm, și poziția pe piață pentru a obține reduceri de la IMM-uri. Deci am dorit introducerea unei perioade maxime de plată în relațiile business to business. Vă mulțumesc pentru o poziție foarte clară și completă. Ultimul vorbitor aici, domnul Borzani, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am pregătit o prezentare PowerPoint foarte scurtă. Sper că uh, o veți avea la dispoziție. Vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită de a oferi uh, poziția noastră Mă numesc Carlo Mateo Borsani și reprezint Business Europe. În primul rând, despre ce vorbim? Vorbim despre sume foarte mari de bani, în primul rând. 180 de miliarde de euro vor fi la dispoziția întreprinderilor dacă autoritățile își vor plăti datorii, facturile într-o perioadă de 30 de zile. În Italia, 60 de miliarde de euro este suma uh, creditelor companiilor față de autoritățile publice. Pentru a face o comparație, uh, pot să vă spun că s-au oferit 5 miliarde de euro uh, de către guvernul italian pentru a ne reveni de pe urma crizei. Pe scurt, acest slide vă um, prezintă uh, durata medie de plată în, uh, în zile, în ceea ce privește plățile din partea autorităților publice către întreprinderi, vedeți că avem numai câteva, uh, ba chiar numai trei state membre care plătesc în, trei în 30 de zile, iar Grecia, Spania, Portugalia și Italia, e bine, aici uh, este perioada se depășește cu mult mai mult. În 2009 noi avem o medie de aproximativ 300 de zile de întârziere și astea sunt date naționale în Italia, de exemplu, dar dacă ne uităm la nivel regional, ă, întârzierile ajung până la 600 de zile. Iată, luând în considerare toate aceste lucruri, primul nostru comentariu ar fi că sprijinim în general această directivă și sprijinim această uh, diferențiere între contractele business to business și uh, cele dintre autoritățile publice și întreprinderi. De ce? Pentru că o autoritate publică nu poate să încheie un contract fără să aibă un buget prevăzut pentru asta. În al doilea rând, pentru că autoritățile publice au un venit sigur și în al treilea rând, pentru că din partea autorităților publice întârzierile sunt cele mai mari. Așadar, cum spunem noi, dacă boala e mai gravă, trebuie să avem medicamente mai puternice. Un al doilea com uh, comentariu. Ar fi o greșeală să nu avem nicio distinție între IMM-uri și întreprinderi mari. De ce? Pentru că ar avea loc o distorsionare ar, com- ar, uh, a concurenței Um, IMM-urile sunt furnizori esențiali pentru marile uh, companii. În plus, um, IMM-urile nu pot să obțină contracte foarte mari, ci trebuie să se asocieze cu întreprinderi mari. Un al treilea comentariu ar fi următorul. Nu ar trebui să existe excepții pentru sectoare uh, specifice. Ar fi un fel de cutie a Pandorei și ar afecta esența acestei propuneri. În plus, ar putea îmbunătăți formularea și structura articolului 5. Odată, în ceea ce privește formularea, ea trebuie să fie clarificată, dar trebuie îmbunătățită și structura. În ceea ce privește justificarea unui termen mai lung, acesta trebuie să fie justificat prin principiul necesității și nu are voie niciodată să depășească un termen fix. În plus, este nevoie de unele specificări și clarificări. 30 de zile, ce înseamnă asta? Zile calendaristice sau zile lucrătoare? Cred că ar fi mai bine să fie zile calendaristice. Apoi, definiția autorității publice cu o referire la articolul 1.9 din directiva 18 uh, din 2004 sau și articolul 2.1 uh, din directiva 17. În plus, trebuie să se îmbunătățească structura articolelor, uh, cum ar fi cele articolul 3 și 4. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, domnule Borsani, nu numai pentru că v-ați uh, respectat timpul, ci și pentru că ne-ați oferit niște informații uh, foarte utile. Vom uh, reține uh, datele dumneavoastră cu privire la plățile în sectorul sănătății, respectiv acea, acea cifră de 270 de zile întârziere. Bun, um, voi deschide runda de întrebări. Domnul De Angelis va putea, va putea vorbi despre IMM-uri, iar apoi aș dori să văd dacă raportorii din umbră doresc să intervină. Doamna Rule, domnul Căzășnic, iar apoi mai avem și alți vorbitori din partea comisiei, domnul Ghepa, domn, doamna Schwab, și așa mai departe. Avem destul de mulți vorbitori și am să vă rog să puneți întrebări succinte pentru a avea timp pentru toate. Domnul De Angelis, pentru a uh, începe în calitate de raportor din partea Comisiei ITRE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut și să-i mulțumesc uh, doamnei Weiler, raportorul, și domnului președinte că ne-a invitat la această discuție cu privire la un subiect foarte important pentru IMM-uri în Europa astăzi. Riscul în Europa pentru IMM-uri sunt uh, elemente și factori care diferă atât de mult de la un stat la altul. Au fost date câteva de exemple. În acest sens, cei care sunt în Danemarca uh, pot primi cam uh, la 36 de zile după factură să recupereze, în vreme ce în Portugalia se așteaptă cam 155 de zile recuperare. Lucrurile nu stau mai bine în Italia, credeți-mă. O situație dificilă în uh, sectorul sănătate. Avem 138 de zile de așteptare față de 68 uh, care este media europeană și în alte țări, în Spania și în Grecia, depășesc cu mult această medie de așteptare. De ce? E clar că diferențele acestea, discrepanțele între e, momentele de plată și instrumente reprezintă elemente care ne perturbă piața internă. Iar dezechilibrele existente între țări duc la obligativitatea ca legislatorul european să încerce să caute o soluție. Iată câteva elemente pe o chestiuni importante care amenință mai mult decât orice altceva viitorul întreprinderilor societăților noastre. Și în acest sens mă gândesc la carența de multe ori uh, dramatică, la lipsa dramatică de lichidități, care duc la un număr tot mai mare de IMM-uri și micro-întreprinderi să se închidă. Este vorba de o problemă legată de accesul la credite pentru IMM-uri. Criza financiară și economică sunt determinante pentru deciziile care sunt luate în cadrul sectorului industrial. Cred că într-un sector care nu reușește să aibă acces la credite bancare, adică IMM-urile, și de asemenea ținând cont de limitările, de constrângerile pe care trebuie să le respecte, mai ales din punct de vedere al facturării, nu putem decât să salutăm propunerea Comisiei. Voi încheia spunând că această propunere ar trebui să întărească uh, duro, uh, directiva 2035, care nu este suficient de puternică, iar noua directivă propusă va clarifica și va oferi elemente de întărire a certitudinii în lega, legăturile dintre IMM-uri și industrie și ce legate de derogări. Sunt de acord că trebuie să limităm la maxim posibilitatea de derogare la 30 de zile. Apoi, ar fi preferabil, ținând cont de momentul uh, de intrare în vigoare a uh, directivei, să fie cât mai scurt. O propunere prezentată de sectorul IMM-urilor european, iată ce spun aceștia. Textul să acopere trans tranzacții, uh, nu doar între uh, întreprinderi, întreprinderi sau întreprinderi și uh, stat, ci și între întreprinderi și consumatori. Nu știu dacă putem aborda acest lucru, dar trebuie să ținem cont și de dezbatele, discuțiile din tema protecției consumatorilor. Trebuie să ne asigurăm că putem îmbunătăți cadrul actual. Sigur, avem nevoie de o certitudine din punct de vedere al dispozițiilor. Chestiunea derogării uh, trebuie și a luată în calcul pentru că interesează IMM-urile europene. Vă mulțumim. Uh, Comisiei ITRE uh, raportorii din umbră vor avea uh, prioritate, dar și alții au uh, cuvântul Margojata din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu celor care au luat cuvântul și care ne-au transmis informații foarte interesante. Uh, acest lucru ne subliniază importanța directivei pentru imb uri dar și pentru autoritățile publice. Aș dori să pun o întrebare domnului Hendrix. Nu știu dacă am înțeles bine mi s-a părut că am înțeles că ați spus că s-ar putea lărgi domeniul de aplicare al directivei, adică să nu se refere doar la organele publice, ci și la acordurile dintre întreprinderi. Întrebarea mea este, așa să înțelegem ce ați spus? Am înțeles bine. O altă întrebare. Dacă domeniul de aplicare al directivei cuprinde și acordurile între întreprinderi, nu credeți că acest lucru ar Uh, încălca libertatea de contract uh, business to business care există astăzi. Aș dori, prin urmare, lămuriri în acest sens. O altă întrebare pe care o adresez tuturor experților. Considerați că costurile pe care, de costurile de recuperare în momentul în care este vorba de uh, sumă sau e vorba de o sumă forfetară foarte, sau un fel de amendă foarte mare în fiecare caz. Doamna raportor a vorbit deja despre cei 5%. Ce credeți? Reprezintă o, o idee bună dacă avem un contract public de 20 de milioane de euro, 5% e o sumă considerabilă și uh, datornicul public ar trebui să uh, mai plătească. Credeți că această sumă este bună, este potrivită? Ar trebui crescut sau scăzut acest procentaj? Mulțumesc și sper că și ce va urma va fi la fel de interesant ca până acum. Mulțumesc, Magonjata. O să încercăm să ne asigurăm că toți experții au timpul, domnul Kreuzmann și după aia Crojustic. Domnule Kreuzmann, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-a spus uh, înainte că ar trebui să se extindă directiva și la consumatori. Eu mă întreb cum s-ar face asta. În principiu, consumatorii plătesc cash sau cu cărți de credit. Dacă nu au firme, există facturi care uh, trebuie plătite în termen de 30 de zile. Puteți să ne spuneți ceva despre asta? În al doilea rând, se discută extinderea la uh, business to business. Nu ar fi mai logic să spunem că scriem în directivă că este de acord, că este valabil numai pentru autoritățile publice, dar să se dea o, un termen de 60 de zile maxim. Înțeleg uh, problema IMM-urilor aici, că trebuie să concureze cu firmele mari și nu pot să își uh, negocieze condițiile. Cred că asta le-ar ajuta pe IMM-uri dacă ar avea un termen fix, 60 de zile, să spunem, și în cadrul acestor 60 de zile să existe libertatea contractuală. Apoi, în ceea ce privește uh, costurile de recuperare sunt uh, logice acestea, pentru că de obicei costurile de recuperare sunt la fel, fie că am o factură de 100 de euro, fie că am una de 10.000 de euro. S-a menționat acest lucru, n-ar fi mai logic totuși să se spună că acei 40 de euro care sunt suma minimă sunt costuri de recuperare pentru toate facturile? Avem deja acei 5%, acea clauză de 5% de penalizare. Dacă o mai extindem pe, acest, pe aceasta și mai mult, se ajunge practic la o a doua penalizare. Ar trebui așadar să ne gândim dacă nu uh, stabilim doar o singură sumă care să acopere într-adevăr aceste costuri. Acestea ar fi întrebările mele. Vă mulțumesc! Doamna Râle, vă rog. Da, aș dori să îi spun domnului Batas. El a spus să extindem uh, domeniul de aplicare, dar atunci am uh, întârzia această directivă, s-ar ajunge la prea multe negocieri. Dar acum s-a redus domeniul de aplicare. În trecut, directivele de achiziții publice erau introduse în domeniul de aplicare, în noua directivă, una dintre aceste directive a fost eliminată. Și deja mă întreb care sunt motivele pentru asta, pentru um, eliminarea uneia dintre aceste directive. Dacă sunteți de părere că este o extindere a uh, domeniului de aplicare, bine, mie mi se pare că nu este așa. În Germania, din uh, experiența noastră, pot să vă spun că ar fi o problemă. A doua întrebare se referă, la fel ca și întrebările antevorbitorilor mei, la acei 5% și uh, apoi costurile de recuperare, o dublă penalizare care cred că ar fi uh, problematică din punct de vedere juridic. Vă mulțumesc, doamnă Rulec, domnul Cușișnec. Vă mulțumesc. În introducere, aș dori să-i mulțumesc, doamnei raportor Weiler. Cred că se ocupă într-un mod foarte profesional și responsabil de această tematică și ceilalți raportori din umbră uh, lucrează foarte intens la această propunere. De mai multe ori ne-am întâlnit și am dezbătut. Eu am o singură întrebare către reprezentanții sectorului privat. Aș dori în primul rând însă să vă felicit pentru că simt lobby-ul dumneavoastră peste tot. Dar în ceea ce privește întrebarea mea, morala cu privire la plăți în diferitele state membre este diferită din motive istorice. Așadar, eu vă întreb de ce credeți că această reglementare nouă va funcționa? M-ar interesa într-adevăr. Credeți că va funcționa? Vă mulțumesc! I-am ascultat pe toți raportorii din umbră care sunt prezenți în sală, așa că aș dori să procedăm în următorul fel. Aș dori să ofer ocazia experților să ne dea niște răspunsuri foarte succinte, iar apoi ar urma să trecem la următoarea uh, rundă. Iar la final vom putea face o rundă generală de întrebări. În regulă, atunci am să le dau cuvântul uh, domnilor experți să ne dea răspunsuri la întrebările care li s-au pus până acum. Uh, thank you very much. Um, some, some... Vă mulțumesc. Au fost puse întrebări foarte interesante care pun accentul pe problema compensării și pe taxa de 5%. Opinia noastră este că aceste costuri trebuie să fie compensatorii și nu punitive. De aceea trebuie să existe o abordare proporțională. Aceste costuri nu pot să fie fixe. Trebuie să existe o proporție care să permită ca creditorul să primească o plată proporțională cu dificultățile pe care le întâlnește. Noi suntem de acord că suma fixă de 5% peste uh, costurile de compensare și de recuperare este o abordare destul de curioasă. Oricum aș, am dori să avem o dobândă proporțională în locul unei sume fixe. Au existat și câteva alte probleme. Susțin problema identificată de domnul Coșniț în legătură cu problema funcționării acestei directive. Este o problemă cu multe alte directive europene și oricum va fi un scenariu extrem de dificil în statele membre. Ah. Și uh, aceasta va fi următoarea provocare, ca statele membre să respecte această directivă această directivă. Vă mulțumesc, domnule Hendrix. Știu că uh, vi s-au pus câteva uh, întrebări foarte specifice. Vă mulțumesc în legătură cu uh, întrebarea doamnei Hansic, în legătură cu contractele business to business. Într-adevăr, uh, business to business intră deja în domeniul de aplicare al directivei, însă ceea ce vrem noi este ca directiva să stabilească o perioadă maximă de plată și în relațiile B2B Uh, dacă acest lucru este împotriva libertății contractuale? Da, însă este vorba de un apel de ajutor din partea IMM-urilor. Noi întotdeauna am aplicat libertatea contractului, care în acest caz și în acest caz ni se pare că a venit timpul să acționăm, pentru că în momentul actual nu există nicio libertate de contract în relația între întreprinderi în ceea ce privește suma fixă. Aici nu avem probleme în legătură cu cei 40 de euro. Poate în unele state nu este suficient, însă există și posibilitatea suplimentară de a cere costuri de recuperare suplimentare. Și aici trebuie putem discuta foarte mult în legătură cu ce este proporțional sau nu Însă, atunci când vorbim despre costul de, de recuperare adițional, în mod normal, IMM-urile nu externalizează. Deci, la costurile suplimentare apare costul pentru angajați și așa mai departe, pe care IMM-urile nu le pot dovedi. Și ultimul punct privește felul în care, dacă ar trebui să ne grăbim sau nu. Bineînțeles că este o problemă urgentă. Însă, noi preferăm să avem legislație profundă și nu legislație care să fie uh, adoptată rapid, pentru că directiva trebuia deja să fie revizuită acum 5 ani. Și de asemenea, Parlamentul am dorit să introducă în directiva nouă că această directivă va fi revizuită din nou peste 2 ani. Vă mulțumesc. Mă voi exprima în limba italiană. În legătură cu costurile de recuperare. Sunt de acord cu ceea ce tocmai a spus domnul Hendrix. Suma fixă de 40 de euro ar putea să fie schimbate sau nu. Însă, în legătură cu problema celor 5%, mi se pare un procentaj acceptabil și rezonabil, însă nu este esențial și poate să fie și schimbat și acesta schimbat în timpul negocierilor. Lucrul important pentru noi este să nu existe excluderi. Nu este vorba de pedepsirea statelor membre sau a companiilor, însă legea contractuală trebuie să fie respectată și acest lucru se aplică și statelor membre și companiilor. Acolo în statele membre unde lucrurile stau mai rău, acestea trebuie să fie uh, obligate. Uh, directiva 2035 nu a permis bunătățiri majore aici. Vă mulțumesc tuturor. Cred că ne-ați dat niște informații foarte utile. Acum am dorit să trecem la următorii experți, însă aș dori să confirm că după această rundă îi uh, avem pe lista de vorbitori pe următorii interveninți. Dacă altcineva dorește să intervină, spuneți-ne. Domnul de Jung a ajuns aici ca raportor din umbră. Vom, ne vom asigura că veți eh, putea să vă exprimați mai târziu. Vom trece la următoarea parte a, a eh, audierii noastre cu impactul Uh, acestei măsuri asupra autorităților publice. Îl iuram bun venit domnului Olof Moberg. Com- com- comisia noastră s-a întâlnit deja cu dumneavoastră în Suedia și ne bucurăm să vă avem aici, pentru că Suedia este preș- președinta Consiliului acum. După aceea, domnul Gunther Funstein uh, din Germania, reprezentant al comunităților germane, și doamna Angelica Pott Mögele, director de politici în Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene, europene și domnul Pascal Garel. Uh, aveți fiecare câte 5 minute și îi dau cuvântul acum domnului Mober, care poate să deschidă discuția. komma hit. Så jag får tacka utskottet för att vi... Vă mulțumesc și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vin aici în această dimineață. Apreciez mult ocazia de a ne transmite opinia în legătură cu aceste plăți întârziate. Eu reprezint autoritățile locale din Suedia și suntem o organizație care acoperă toate autoritățile locale și regionale din Suedia. Acoperim în jur de 70% din consumatorii publici din Suedia, de fapt. Această propunere va avea efecte foarte profunde și bineînțeles că împărtășim o, uh, ideea că autoritățile publice trebuie să își plătească facturile la timp, însă acest lucru ar putea să aibă un impact uh, major. Avem o serie de opinii în legătură cu felul în care putem să aducem schimbări care să uh, ducă la sfârșitul aceste, acestor plăți întârziate. Putem avea un termen de 30 de zile în care să se facă plata, dar ceea ce vreau să vă spun în această dimineață este să vă rog să punem accentul pe propunerea actuală Uh, s-a discutat această cifră de 5% pentru plățile întârziate, conform articolului 5. Deci, pentru a începe, există trei tipuri de uh, sancțiuni care se aplică autorităților publice. Exist, în cazul acestor uh, plăți întârziate există dobânzi și autoritățile publice trebuie să respecte regulile. Avem articolul 4 cu diversele rate și articolul 5, însă ne uh, preocupă gradul de birocrație care ar putea să fie implicat aici. Pentru că ne preocupă faptul că apar anumite dificultăți. Propunerea este, contra, este contraproductivă pentru că obiectivul este ca autoritățile publice să își plătească Uh, facturile la timp, conform obligațiilor contractuale. Este un obiectiv lăudabil, însă, dacă apare acest, uh, această sumă de 5% din prima zi a întârzierii plății, acest lucru ar putea să ducă la probleme. Pentru că autoritățile publice ar putea să aibă dificultăți la aceste plăți. Poate plata se va face în 10 zile sau într-o sută de zile, însă nu mi se pare că această parte a propunerii este bine gândită. Pentru că dacă vrei să, intru, să impui o sancțiune, trebuie să începi cu o sumă mică care să crească în mod progresiv odată ce trece timpul și dacă nu s-a făcut o plată. Văd o problemă cu implementarea acestei propuneri. Există o problemă și cu definirea autorității publice, de exemplu. Și ce se întâmplă cu companiile care intră în, sub incidența dreptului privat, care vor fi afectate și ele de, ele de articolul 5 și se vor găsi în poziția de a le fi aplicată rata de 5%. Acest lucru ar putea să afecteze competitivitatea acestor companii, pentru că deseori aceste companii evoluează pe piață împreună cu alte companii. După cum am spus de la început, în mod clar, autoritățile publice trebuie să își plătească facturile la timp. Însă și împărtășim filosofia generală și ideile din spatele acestei propuneri. Însă, mi se pare că acest, această cifră de 5% din prima zi de întârziere nu este corectă. Pentru că este o sumă prea mare. este vorba de 5% din întreaga factură, din prima zi de întârziere a plății. Trebuie să ne gândim dacă 5% ar putea să fie cifra finală la care se va putea ajunge la un moment dat. Ar fi fost o propunere mai bună dacă s-ar fi încercat să se facă plăți ale unor dobânzi care să crească progresiv pe măsură ce trece timpul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Funstein. Ja, zunächst herzlichen Dank für die în primul rând, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru invitație. Mulțumesc doamnei uh, Weiler. Uh, trebuie să vă spun, să, să mă prezint și să vă spun că lucrez uh, la, că conduc Departamentul pentru Audit Intern, uh, lucrez, fac parte și dintr-un grup de lucru organizat la nivel uh, federal pentru simplificarea administrativă. Uh, și în această funcție am fost rugată să, rugat să particip la această audiere. Iată, noi avem în la noi în Germania o, um, un termen de, 4, de 45 de zile pentru, uh, după emiterea unei facturi um, verificate, asta pentru um, construcții, în principiu. Există cam 10 motive, din, după părerea mea, împotriva acestei directive. Odată, în primul rând, este vorba de aceste sume forfetare, sume fixe uh, Uh, trebuie să vă spun că uh, toată, în toată activitatea mea nu am văzut vreodată o uh, comunitate sau un oraș care să își plătească facturile cu întârziere fără motiv. Apoi pot să vă spun că am avut o situație în care o firmă a furnizat o stație de epurare pentru un oraș, aceștia, orașul nu a plătit, uh, însă firma a făcut o stație de epurare mult prea mare. Așadar, uh, a fost o mișcare foarte bună să nu fi uh, plătit să nu fi plătit pentru că ne-am fi asumat noi riscul de insolvabilitate. Apoi, mai ales IMM-urile uh, profită de pe urma uh, contractelor oferite de regiuni. În regiunea mea, 75% de contract, din contracte sunt luate de către uh, firmele locale. Dacă noi nu am plătit la timp, atunci firmele ar fi insolvabile, s-ar dizolva, iar asta ar dăuna orașului. Apoi, o morală, uh, un obicei de a plăti uh, Uh, cu întârziere ar duce la presiunea din partea cetățenilor. Niciun primar sau consilier local nu și-ar permite să uh, plătească cu întârziere. Apoi, uh, este uh, prea mult să se plătească penalizări de mai multe ori, nu ar putea fi de înțeles. Apoi, um, se poate întâmpla de foarte multe ori ca firmele să fie vinovate pentru întârzierile plăților. De foarte multe ori um, este, uh, se poate vedea că documentele pentru uh, plată sunt furnizate prea târziu de multe ori chiar factura este emisă mult prea târziu. Pot să vă dau un caz de la noi. Uh, s-a făcut factura pe 31 decembrie 2006, însă factura a părăsit firma, deci a fost trimisă de către firmă pe 28 ianuarie 2009. Uh, această factură a fost verificată și uh, trimisă la plată în 25 martie 2009. La în Chiar și în acest caz, uh, orașul nostru ar fi trebuit să plătească această sumă de 5%, cu toate că între data facturării și uh, momentul în care noi am primit-o au trecut 2 ani de zile. Acest lucru ne arată că trebuie uh, îmbunătățită situația și la firme. În plus, și orașele și primăriile au probleme de lichidități. Iar extinderea directivei ar putea duce la și mai mari dificultăți. Nu în ultimul rând, acești 5% ar fi uh, practic uh, calculați la costurile fiecărui proiect, ceea ce ar duce la uh, punerea în practică unor mai puține proiecte. Nu mai pot să intru în detalii cu privire la reglementările germane în acest sens, dar trebuie să spun că ele s-au dovedit foarte uh, eficace și cred că uh, N-ar fi o idee așa de rea să fie preluată la nivel european. Pledez pentru uh, primării și autorități locale uh, și vă spun că se poate ajunge la o uh, dezavantajare a acestora prin directivă. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că ave vom avea multe întrebări să vă adresăm. Uh, dar acum, uh, doctor Uh, Postmegrele. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte și doamnă raportor, pentru ocazia de a fi astăzi aici. Pot să vă să preiau foarte mult din ceea ce au spus antevorbitorii mei și să mă bazez pe asta dar pot să vă spun că în calitate de uh, reprezentant al mem- unor membri din 27 uh, de state membre, uh, mă voi concentra asupra unor aspecte fixe. Cei din sectorul privat au adus argumente, au menționat criza economică și financiară, dar iată, aceste lucruri se aplică și la autoritățile publice și la uh, la orașe. Și noi avem cheltuieli în domeniul social crescute și venituri reduse și aici, așadar, și noi avem uh, dificultăți foarte mari. Iar în ceea ce privește creditele, ne regăsim în aceeași situație cu companiile private. De aceea, ni se pare disproporționat faptul că sectorul public trebuie să urmează să fie mai puternic sancționat decât sectorul privat. Noi eh, dorim să invocăm aici principiul eh, tratamentului egal, mai ales că um, autoritățile locale depind și de uh, fonduri alocate de la un nivel superior și și acolo există dificultăți. Apoi, în ceea ce privește dificultățile cu privire la plăți uh, în Europa, trebuie să vă spun că în noile state membre, finanțările uh, pentru contracte publice depind foarte puternic de fonduri structurale, de exemplu, iar, această, iar termenul de 30 de zile ar trebui să fie uh, aplicat apoi și la fondurile structurale. în ceea ce privește costurile de recuperare și uh, întârzierile uh, cu privire la plăți, e bine, acestea au de-a face și cu faptul că banii contribuabililor trebuie să fie uh, cheltuiți uh, cu foarte, în mod foarte economicos, uh, trebuie de foarte multe ori respectate foarte multe reglementări lucru care este în interesul cetățenilor uh, și în interesul tuturor. Mi s-a părut foarte interesant un aspect menționat de către doamna Weiler. Evident, este foarte important ca propunerile actuale să fie completate de măsuri complementare, prin clarificări, prin îmbunătățirea ale procedurii, astfel încât să nu se lucreze numai cu sticks, cu penalizări, dar și cu carrots, adică stimulente. Important ar fi ca și întreprinderile să fie uh, sprijinite astfel încât ele să poată uh, emite facturile și trimite documentele necesare pentru plată în timp util. Un alt aspect impo important și interesant în uh, Um, raportul doamnei Weiler, mi s-a părut această propunere a unui blame and shame. Um, cred că este important să subliniem faptul că atât autoritățile locale cât și întreprinderile au interesul uh, să existe o relație de afaceri foarte bună. Nimeni nu are interesul uh, de a um, se pune într-o poziție dificilă față de întreprinderi și față de cetățenii unui oraș, pentru că asta are asta apoi se repercutează și asupra uh, autorității respective. În ceea ce privește suma de 5%, uh, nici noi nu susținem această sumă, această sancțiune paușală. Credem că ar trebui să se utilizeze mai multă fantezie pentru a uh, structura această reglementare. Nu, nu ni se pare o idee foarte bună cum este ea prevăzută acum în propunerea comisiei, dar lăsăm la latitudinea puterii de imaginație a celor care vor lua aceste decizii, această sumă. Apoi, în ceea ce privește limitarea sectorului public, mi s-a părut interesantă această propunere de maxim 60 de zile pentru sectorul public și pentru sectorul privat. Mi se pare o idee pe care am putea să o luăm în considerare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum domnul Garel. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc și doamnei Weiler pentru invitație și pentru uh, interesul pe care îl are față de serviciile spitalicești și de sănătate. Au fost uh, citate de multe ori, uh, reprezintă aproape uh, 9% din bogăția Europei. Suntem un sector economic important. OPLA, organizația noastră din Federația European a Spitalelor și a Serviciilor de Sănătate este constituită din 32 uh, de organizații naționale din cele 27 de țări uh, europene, cu spitale uh, publice, mm, particulare non-profit sau private profit. În alte țări, majoritatea spitalelor sunt în acest fel. Câteva lămuriri cu sectorul spitalicesc. Se vorbește mult uh, de spitale de stat, dar sunt din ce în ce mai puține asemenea spitale. Deci autoritățile publice au tot mai puțin um, acest statut. Este greu de diferențiat uneori uh, sectorul public de cel privat, iar uh, lucrul cel mai important este că există aceleași resurse financiare care provin din stat, din asigurări sociale, bani fie publici, fie uh, privați și vom vedea care sunt consecințele. Alt lucru, fenomenul de cascadă. Nu suntem în relații comerciale cu cei care ne finanțează în cea mai mare parte a cazurilor. Deci, Uh, ne pot finanța colectivitățile locale, organismele de asigurări sociale sau statul. Poziția noastră este de compromis pentru că prezentăm uh, uneori cazuri cu multe probleme, uh, cum e Italia sau în alte țări unde nu sunt întârzieri de plată în sectorul spitalelor. Deci, încercăm să vă răspundem uh, așteptărilor nu subestimăm deloc uh, problemele uh, întârzierilor de plată, diagnosticul făcut, da, uneori imagine uh, trunchiată, în, de exemplu, raportul comisiei pe uh, întârziere de plată, unde sunt uh, citate patru țări extreme, Italia, Republica Cehă, Malta, uh, prezentările sunt schematice, fondate pe Uh, informații uneori de 10 ani vechime, găsite în articole de ziar sau pe situri internet. Deci problema de analiză, inclusiv pentru cele patru țări și mai ales că nu se vorbește despre țările care au rezolvat problema. Deci, în primul rând, diagnosticul este oare bun pentru sectorul spitalicesc? Nu, no, mă îndoiesc. În al doilea rând, putem să ne bazăm o legislație pe un exemplu de patru țări? Mă îndoiesc iarăși dar dumneavoastră judecați. În final, o remarcă din uh, părerea unanimă a membrilor noștri. Propunerea uh, comisiei este nepotrivită. În primul rând, uh, pe cei 5%, pentru că nu se rezolvă problemele extreme care au fost citate încă și astăzi. Sunt puține șanse să se rezolve problema cu cei 5%, să nu uităm că acești 5% se adaugă uh, la uh, rata dobânzii statutare și care reprezintă pentru noi un element disproporționat. În al doilea rând, uh, propunerea creează o discriminare între sectorul public și privat, foarte greu de uh, stabilit totuși, mai ales cu privire la cei 5% menționați. Și aici se ajunge la uh, concurență între sectorul uh, public și cel privat, cu discriminare uh, în defavoarea sectorului public. În ultimul rând, se consideră că 1% pe contractele importante, large contracts, este disproporționat. Poziția noastră generală ar fi de a elimina uh, cei 5% pentru uh, plăți întârziate și să se înlocuiască 1% prin uh, taxe fixe, rata fixă pentru, impuse pentru contracte mai mici. Voi încheia citând, uh, mai înveți mai mult din succese decât din eșecuri. Cred că avem de învățat și de la cei care au rezolvat problema mai degrabă decât cei care se află în situațiile extreme citate înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau uh, cuvântul domnului uh, Bozani. O să-l las pe domnia sa să spună care sunt cifrele pe uh, 2009 sau că e vorba de date mai vechi de 10 ani. Domnilor am, și domnilor am reușit să ne încadrăm în timp, dar avem uh, și o listă de vorbitori. Doamna Weiler va face comentarii scurte, apoi avem uh, coordonitor domnul Kepa, domnul Schwappen și domnul Bușoi, după acei domnul De Jong uh, din umbră, domnul Greg, domnul Arias, domnul Pania, domnul Bandas și domnul Kreuzmann. cred că raportorii din Umbra și domnul Zimen vom face tot ce ne stă în putință să luați cuvântul, dar uh, vă rog frumos fiți succinți pentru că avem de ascultat și ne spune comisia și raportorul. Bun, doamna Weiler, pe scurt. După care domnul Skipper. Așa este. Voi face pe scurt unele remarci și cu privire la Sticks and Carrots, dar aș dori să spun foarte clar următorul lucru. Pentru noi este foarte important uh, că această directivă va fi în viitor valabilă și pentru Comisia Europeană. Noi uh, am fost uh, uimiți, indignați la început că nu era valabilă până acum pentru Comisie, dar va fi valabilă. Ja, danke schön und das ganz wichtig. Vă mulțumesc. Este ceva foarte important, pentru că știm că și Comisia Europeană um, are întârzieri la plăți. Dar pe scurt, pentru că nu avem timp. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc uh, domnului Butter și domnului Funstein și să le adresez câte o întrebare. Am auzit foarte mult despre principiul libertății contractuale. Aș dori să știu de ce aceasta este valabilă pentru a uh, contracte business to business, dar nu și pentru contracte cu autoritățile publice. De ce nu ar trebui să fie valabilă această libertate contractuală pentru autoritățile publice? De ce această diferență între partenerii contractuali? Apoi, domnule Butters puseseți despre acest procentaj de 5% care este disproporționat. Însă nu ați concretizat, nu ați spus la ce vă referiți exact. Aș dori să îmi faceți această clarificare. Era apoi către domnul Borsani și doamna pot Mengele, aș dori uh, dânșilor să le adresez uh, următoarea întrebare. Domnul Borsani ne-a dat întrebări, ne-a dat uh, cifre cu privire la sectorul sănătății, cifre care într-adevăr ne sperie, dar care sunt nediferențiate între um, cifrele private și cifrele pub- din sectorul uh, public. Cred că ar fi interesant să știm aceast- aceste diferențe. Uh, și poate ar trebui să știm și mai concret um, care este situația în diferitele state membre. Nu mă interesează numai Italia, ci toate cele 27 de state membre. Aici mi-ar fi foarte utile câteva informații suplimentare. Și încă o întrebare, îmi pare rău că sunt atâtea, cu toate că aș mai fi avut foarte multe. Ei bine, citesc în luarea de poziție um, a că um, Comisia nu a dorit să uh, introducă informații și prevederi cu privire la uh, business to consumer. Dacă știm că există aici probleme, Comisia spune că nu există probleme, e bine dacă nu se știe acest lucru, de ce nu au fost întrebate părțile implicate? Vă mulțumim. Sunt câteva întrebări și din partea uh, comisiei. Domnul Șva, domnul Bușoi după aceea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei Weiler pentru acest uh, proiect de raport. Mi s-au părut toate intervențiile foarte interesante și aș dori să încep cu primul punct și anume, cred că aici este um, insuficient să rămânem la cifrele din Italia, ci ar trebui să aflăm situația din diferite state membre. În ceea ce privește domeniul sănătății, știu că există o serie întreagă de uh, întreprinderi uh, europene chiar, care, de exemplu, în Grecia nu au primit de ani de zile banii datorați. Deci nu ar trebui să discutăm numai despre Italia. Apoi, Uh, există miliarde uh, care nu au fost plătite, au fost numite aceste lucruri uh, și în evaluarea impactului din partea comisiei, dar aceste sume duc la mari probleme și dificultăți pentru IMM-urile europene. Din acest motiv, cred că libertatea contractuală nu este atât de importantă aici. Poate ar trebui să um, introducem o um, clauză de anulare sau o prevedere de anulare a tuturor clauzelor care prevăd o plată după 30 de zile după um, prestarea serviciului. S-a vorbit aici despre o mai mare flexibilitate, însă o întreprindere Uh, are dreptul de a fi plătită în momentul în care și-a prestat serviciile. Iar uh, termenul până la care se, fa- la care se face plata este practic uh, un fel de creditare. Pe domnul Borzani aș dori să-l întreb de ce crede el că IMM-urile ar trebui să fie tratate altfel decât industria, iar pe domnul Pfundstein aș dori să-l întreb care va fi efectul asupra bugetării proiectelor dacă se calculează acest 5% suplimentar. Cum vor reacționa autoritățile publice dacă va fi adoptată această propunere? Se va ajunge la un număr mai mic de proiecte? Vă mulțumesc. Domnule Bușoi. Președinte, cred că ne aflăm în fața unei propuneri foarte importante care va avea un efect, un efect benefic asupra business-ului. și aici nu vorbesc numai de IMM-uri, de întreprinderile mici și mijlocii, dar și de marile companii europene, care angajează și dau de lucru la foarte mulți cetățeni europeni și care contribuie într-un mod consistent la bugetul țărilor membre și bugetul Uniunii Europene pentru a avea bani și pentru educație și pentru sănătate și pentru drumuri și pentru alte lucruri. Eu uh, i-aș întreba pe reprezentanții, pe cei care reprezintă într-un fel sau altul autoritățile publice. Nu cred că această propunere ar disciplina, într-un fel, autoritățile publice? Chiar face să nu mai angajeze cheltuieli pe care nu sunt sigur că le pot plăti la timp? Aș mai avea o întrebare pentru domnul Fumstein. Dacă cetățenii și firmele, întreprinderile, își plătesc la timp impozitele, impozitele locale, de exemplu, și dacă nu și le plătesc, imediat trebuie să plătească dobânzi sau uh, penalități de întârzieri și se începe procedurile de executare silită a acestor companii, de ce la rândul său statul, autoritățile publice, nu ar fi obligate să plătească la timp pentru niște prestații de care au beneficiat? Aș vrea să mai spun că nu sunt doar patru țări care au probleme în domeniul sănătății cu plata facturilor. Sigur că probabil ceea ce s-a prezentat nu ține cont de țările intrate în 2007, dar eu știu multe companii farmaceutice în România care ar fi fericite dacă și-ar primi banii după 280 de zile, așa cum se întâmplă în Italia în cel mai extrem caz. Eu cred cu tărie că, din păcate, în multe țări ale Uniunii Europene, statul este încă foarte puternic și are mijloace de presiune asupra actorilor privați, că nu ar trebui să existe excepții de la regula celor 30 de zile sau mai multe dacă vom hotărî împreună, dar să fie clar o regulă a unor zile, să nu existe excepții, pentru că altfel toți vor încerca să lucreze pe excepții. De asemenea, aș vrea ca amenzile și compensațiile să se aplice automat. Acum, întreprinderile au drepturi, dar nu și obligația și se pot trezi că vin în fața autorităților publice și li se spune pot să invoci acest drept. Dar dacă o să-l faci, a doua oară nu o să mai lucrezi cu primăria, cu ministerul sau cu autoritatea publică respectivă. Și atunci ei vor prefera să nu invoce acest drept. Trebuie să se facă automat. Compensațiile să se plătească imediat cum s-a terminat termenul de 30 sau 60 de zile. Mulțumesc. Uh, well, thank you very much, uh, Christian. Well, we've had round of the coordinators. Vă mulțumesc. Am ascultat coordonatorii, acum mai avem nouă vorbitori înscriși la cuvânt și pentru că avem această minunată tehnologie, voi seta ceasul și sper că veți putea să vă limitați uh, intervențiile la două minute, astfel încât comisia uh, să uh, poată interveni. Voi trece la prima rundă de raportori din umbră, doamna Rüle și domnul Cojisnic din partea raportorilor din umbră, iar apoi ceilalți vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ratat prima parte, n-am fost acolo, dar uh, în orice caz am asistat după aceea și m-am pus uh, în temă. Informațiile le primesc tot timpul. Discuția de azi dimineață a, se referă la domeniul de aplicare al directivei. Este una dintre uh, e, locurile importante, vorbim despre libertatea contractuală și de diferențele care există între public și privat și apoi relațiile comerciale doar între companiile private. Sunt foarte atent la dezechilibrele care pot apărea între un actor uh, comercial mare și un IMM mic. Acest dezechilibru există în momentul în care uh, un IMM negociază cu o întreprindere mare pentru că, de exemplu, poate ajunge să negocieze cu um, autoritățile publice. În al doilea rând, pentru reprezentanții uh, colectivității locale. În uh, Olanda avem regula celor 30 de zile care se aplică și nu duce la nemulțumiri. În momentul în care am aprobat această regulă, nu au fost valuri. În orice caz, aveți legături cu colegii dumneavoastră din alte țări. Cum puteți pretinde că ce funcționează în anumite țări europene n-ar putea niciodată să funcționeze în țara dumneavoastră? Să nu uităm că cele 30 de zile nu pornesc în momentul semnării contractului, ci în momentul executării și al livrării. Cu atât mai mult, cu cât mulți nu sunt de acord cu suma de 5% forfetară. Sigur că există un grad de arbitrar aici. Am putea prevedea, de exemplu, penalizare care să se adauge uh, ratei dobânzii obișnuite, astfel încât să se ajungă de suma paușală de 5%, lucru care să ne permită și să ținem cont de toate acestea. Mulțumesc, domnul Kreutzmann, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Eu am două întrebări pentru domnul Funstein. Odată, ați spus că autoritățile publice plătesc întotdeauna la timp iar apoi ați spus că acei 5% se vor prelua în calcularea costurilor. iar este o contradicție, pentru că dacă plătiți la timp, nu trebuie să plătiți 5% penalizare. Aș dori să-l întreb și pe domnul Punctein dacă nu a citit directiva, pentru că scrie acolo uh, 30 de zile după primirea unei facturi sau unei uh, solicitări de plată echivalente, deci nu după prestarea serviciului. Deci dacă cineva trimite factura 3 ani mai târziu, de la data în care s-a uh, primit factura, se calculează aceste 30 de zile, nu de la uh, data facturării. Bineînțeles că de multe ori se întâmplă să trimită factura după șase luni de zile uneori facturile vin mai repede. Dar vă rog, citiți directiva. Este vorba de 30 de zile de la primirea facturii. Vă mulțumesc. Uh, Mrs. Rula. Daran kann ich gleich anknüpfen. Doamna Rüle. Da, uh, aș dori să preiau și eu această idee. Cred că această directivă nu aduce efectele pe care ar trebui să le aducă și aș dori să uh, Uh, îi rog pe raportor și pe toți ceilalți să își ia timpul suficient pentru a stabili uh, uh, termenii exact. Vorbim despre 30 de zile. Bun, sunt 30 de zile, dar sunt și o serie de excepții care vor duce la aceeași situație în Italia și în Grecia, în care sunt întârzieri foarte mari ca și până acum. De aceea cred că ar trebui să discutăm despre ceva de genul 60 de zile pentru toți decât 30 de zile cu multiple excepții. Ce ne aduc nouă aceste excepții? Ne aduc o situație juridică neclară de care vor profita statele în care oricum existau întârzieri până acum, astfel încât până la urmă directiva va fi uh, slăbită și nu va avea autoritatea necesară. Același lucru este valabil pentru acei 5%. Sună foarte strict, foarte dur, și, dar îi dau uh, dreptate domnului Funstein, Funstein, în realitate acești 5% vor fi calculați din oficiu și uh, introduși la costuri. Deci nu vor ajuta la nimic. De aceea mi se pare foarte interesantă propunerea domnului De Jong. Cred că trebuie să gândim în această direcție pentru că până acum nu cred că avem o directivă suficient de bună. Și o ultimă întrebare către comisie. De ce nu mai sunt incluse în domeniul de aplicare toate directivele cu privire la achiziții publice. De ce a fost eliminată directiva 17 pe 2004? Care a fost motivul pentru uh, restricționarea domeniului de aplicare? Vă mulțumesc pentru întrebări uh, foarte clare și succinte. Domnul Kožicnik. Eh, já jsem udělal eh, jednu věc, kterou možná měla udělat eh, komise na úrovni celé Evropské unie. Já jsem obeslal... Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate am făcut ceva, ceva ce trebuia să facă comisia la nivel european. Am contactat consiliile locale și pe cele din Praga Mă puteți auzi? Comunicație prave eh, na, na tătă urovnia. Voi relua. Eu eh, m-am ocupat de comunicare la nivelul autorităților locale și acordul, consensul în, la aceste autorități a fost foarte mare. Erau câteva puncte foarte clare. Și anume, eh, autoritățile locale au o problemă principală cu acești acești 5% vor fi solicitați și atunci când este vorba de o întârziere de o singură zi. Reprezentanții mi-au spus că se creează loc pentru corupție aici. În plus, mi s-a mai spus că autoritățile locale nu au niciun fel de problemă cu termenul de 30%. La noi, autoritățile locale sunt obișnuite să plătească în termen de 30 de zile problemele, problemele cele mai mari apar în situațiile în care Uniunea Europeană cofinanțează, pentru că aici termenul de plată este mult mai uh, lung. Atât aveam de spus, vă mulțumesc. Uh, thank you very much for your practical researches. Vă mulțumesc foarte mult pentru cercetările practice. Domnule Gray. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este pentru domnul Funstein nu știu dacă sugerează că cumva nu ar exista o problemă reală în Uniunea Europeană sau dacă problema este limitată la doar un stat. Eu pot să uh, citez uh, cazul țării mele, unde plățile întârzie și ani de zile. Cred că sunt de acord cu antevorbitorul meu și că este vorba de o, o directivă foarte slabă haideți să luăm autoritățile publice. Dacă există un acord între debitor și creditor, nu face sens acest lucru atunci când este vorba de o autoritate publică unde există o licitație și nu este vorba de un acord. Trebuie să vedem ce are de spus Comisia în legătură cu felul în care se ajunge la acest acord între creditor și debitor. De asemenea, care este definiția autorităților publice? Presupun că este vorba de agenții publice sau corporații publice sau pur și simplu guverne sau consilii locale. Un alt lucru pe care trebuie să-l examinăm este chestiunea costurilor de recuperare, în special în ceea ce privește IMM-urile. ne referim aici la orice costuri susținute care nu sunt uh, luate în considerare. Pentru că este foarte dificil ca IMM-urile să acopere asemenea costuri. Cred că o, acea parte a definiției trebuie să fie clarificată. În legătură cu compensația minimă, trebuie să uh, examinăm problema celor 40 de euro, pentru că această sumă nu mi se pare foarte logică în multe state. Vă mulțumesc, domnul Arias. După aceea, domnul Barnier, domnul Manders și domnul Sarlu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să încep o mică controversă aici și să fac un comentariu în același timp în legătură cu uh, limita de timp de 30 de zile și cifra de 5%. Această limită limită în timp mi se pare o idee bună, dar când vorbim despre sume compensatorii, sunt de părere că pentru o întreprindere mică și mijlo- sau mijlocie, nu, uh, aceasta nu este o soluție. Soluția este ca banii să fie plătiți. Acești 5% nu trebuie să fie aplicat sectorului privat. Ar fi bine ca autoritățile publice să fie obligate să adopte un instrument financiar sau o procedură care să le ajute în procedurile de plată. Cred că acest lucru ar fi mult mai bun pentru IMM-uri și pentru autoritățile publice totodată. De asemenea, am vrut să fac un comentariu în legătură cu ceea ce a spus domnul Bosani. Există o distinție care poate fi făcută între companiile mari și mici, pentru că, de exemplu, există foarte mari diferențe. Este adevărat că IMM-urile sunt întotdeauna puse într-un dezavantaj atunci când negociază contracte, inclusiv între două companii private și sunt uh, în favoarea unor negocieri libere între organizațiile private este important să ținem cont atunci când redactăm propuneri legislative că IMM-urile sunt dezavantajate în fața companiilor mai mari. Vă mulțumesc, domnul Barnier, vă salut. Sper că nu vă uh, supărați că vă felicit pentru nominalizarea dumneavoastră oficială pentru postul de comisar și mă bucur că vă interesează uh, dezbaterea noastră din piața din, de la Comisia pentru Piața Internă. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru felicitări. Sunt printre dumneavoastră și am intenția să continui să fiu în această comisie a Parlamentului și în viitor, orice s-ar întâmpla. Vreau să vă mulțumesc pentru organizarea unei dezbateri pe un subiect atât de important, pentru că este inacceptabil să se fragilizeze situația atâtor IMM-uri și întreprinderi. Este cu atât mai inacceptabil că acest lucru se întâmplă în timp de criză. Trebuie să susținem acest proiect de directivă și să-i spunem doamnei Barbara Weiler că îi mulțumim pentru calitatea documentului său de lucru și pe, uh, pentru o calitate foarte bună a dialogului pe care l-am avut. Aș dori de asemenea să le mulțumesc experților pentru contribuțiile lor. Aș pune accentul pe două sau trei preocupări mm, care, mm, pe care continuu să le am pe acest text. Domeniul de aplicare, mm, înțeleg de ce se face această distinție între sectorul public și cel privat. Știm că întreprinderile mari au multe mijloace de a pune presiune asupra întreprinderilor mici. În același sens, în alt sens, de fapt, uh, și în sensia, sensul intervenției uh, reprezentantului Asociației Spitalelor, aș spune încă o dată că structurile spitalicești trebuie să fie protejate și mai mult. Vă pun aceeași întrebare, doamna Weiler, în legătură cu Uh, taxele de recuperare. Aceste uh, taxe, după cum a spus și Andreas Schwab, împun, împun o problemă. Suma de 5% mi se pare prea mare. Nu trebuie ca aceste uh, Uh, sancțiuni să fie disuasive, trebuie ca aceste sancțiuni să fie disuasive, însă nu vreau ca acestea să aibă un uh, efect nedorit. Și de aceea aș dori să existe un uh, fel de proporționalitate în aplicarea acestor taxe. Vă mulțumesc și pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Când veți fi comisar, probabil veți avea mai mult timp de vorbire din partea mea. Domnul Manders? Thank you, Chair. And I want to thank... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit și exter- experților, pentru că este un raport extrem de important. Vorbim aici despre un sistem financiar și aici avem nevoie de bănci care au fost deja susținute de contribuabili în ultimii ani. Nu vreau să mă refer la detalii, însă am mai multe. Am două întrebări pentru experți. Prima, Credeți că este de dorit să existe imediat uh, un titlu ca să nu fii trimiși în judecată atunci când a interziat. De asemenea, s-a vorbit despre tratamente inegale, despre, tratament, despre sectorul public, um, uh, uh, supermarketurile care au vândut deja roșiile de 15 ore înainte să se facă prima plată. Eh, deci aceste companii mari. Nu cumva ar trebui să schimbăm această directivă într-un regulament ca să existe un tratament egal în întreaga Europa, pentru că pentru o directivă, transformarea în legislația națională va duce la 27 de abordări. Mi se pare mai bine să existe o singură abordare, una europeană. Aici aș dori să știu care este opinia experților. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc ceea ce ați spus în legătură cu angajamentul băncilor aici. Uh, mi se pare important că colegii din Comisia Econ, care sunt interesați în facilitățile bancare, de care vor avea nevoie autoritățile publice. Uh, cei de la Comisia Econ nici măcar nu au cerut un aviz pe acest raport. Domnul Simon, care este ultimul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Principiile de drept sunt cam aceleași în toate statele membre, însă avem o diferențiere aici între sectorul public și privat. Dar de ce să facem această diferențiere dacă situația lor este aceeași în ceea ce privește plățile? În evaluarea impactului comisiei nu avem o abordare diferențiată care să ne arate care este diferența între modul în care acționează sectorul public pe piață și uh, sectorul privat. Această diferențiere este necesară și trebuie să fie exactă pentru a vedea dacă avem nevoie de o reglementare separată pentru sectorul public. Bineînțeles că există o uh, presiune uh, a firmelor private asupra uh, furnizorilor săi ca cea a sectorului privat asupra furnizorilor de servicii. De ce atunci însă este inclus numai sectorul public în, uh, într-o anumit, în, în ceea ce privește obligativitatea și nu și sectorul privat? Dacă nu introducem și sectorul privat în prevederile legi, uh, pre, obligati, obligatorii, atunci uh, sectorul privat nu va mai ajunge să uh, se bucure de o uh, concurență corectă și echitabilă. De unde să ajungem noi la o situație mai bună pe piață atâta timp cât ceea ce ne propune Comisia va duce la distorsionări ale concurenței? De aceea aș fi de acord cu propunerea unei reformulări a directivei, uh, propuneri care au fost făcute și de către antevorbitorii mei. Cred că domnul Pfunstein nu a fost foarte bine înțeles când a, când a făcut comentariile. Este vorba de acele facturi care pot fi verificate și care sunt uh, Uh, corespunzătoare cu toate criteriile pentru a putea fi apoi uh, plătite. Cred că ar trebui uh, revizuită și suma sancțiunilor și ar trebui să existe diferențierea între penalități și um, dobânzile ajunse, dobânzile solicitate în urma unor întârzieri. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Aș dori să invit al doilea grup de experți să răspundă la întrebările care le-au fost adresate. Le vom da un timp de răspuns de aproximativ două uh, minute. Nu vreau să fiu foarte restrictiv, dar vrem să lăsăm timp și uh, comisiei. Domnul Maubert, aveți cuvântul să începeți. Ja, tack mycket. Eh, Vă mulțumesc. s-a dezbătut acest uh, s-au dezbătut tematicile foarte uh, mult, dar un lucru mi se pare foarte important de discutat, ce anume acei 5%. Mulți uh, dintre cei care au luat cuvântul au spus că este prea mult, că este o sumă prea mare la început. Ar trebui să începem cu un procentaj mai mic și apoi să creștem gradual la o sumă mai mare. Am discutat și despre motive pentru întârzierile la plată. Trebuie să ne amintim că există reglementări care sunt deja în vigoare pentru uh, a, și la care se poate apela în momentul în care există întârziere ale plăților. Se poate obține un titlu executoriu din partea unei curse de justiție. Există deja mijloace pentru a obține Uh, plățile restante, discutam despre sectorul sănătății. Există o serie de actori privați în uh, acest sector, dar și actori publici. Și se introduce o prevedere uh, ciudată în acest uh, în această propunere de directivă, care este împotriva actorilor publici. Ajungem exact înapoi la suma de 5%. Trebuie să încurajăm oamenii să plătească în timp util, astfel încât să nu se ajungă în situații de întârziere. Dar, într-adevăr, trebuie să începem de undeva. Domnule Punctein. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a putea răspunde la comentariile dumneavoastră. A fost uh, un întreg buchet de întrebări și voi încerca să le să răspund la, în timp de două minute. În ceea ce privește reglementările care există, la furnizări și servicii avem și noi um, un termen de 30 de zile de la primirea facturii um, care poate care a fost verificată apoi. De cele mai multe ori avem dificultăți la construcții să uh, respectăm acest termen. Aici avem posibilitatea să facem uh, plăți intermediare, aici acestea trebuie să aibă loc în timp de 18 zile, iar apoi plata finală se face în decurs de două luni, conform legislației germane după ce s-a primit factura aceea care a fost verificată. Și cred că ar trebui să se rămână la aceste 60 uh, de zile, pentru că pur și simplu până vine uh, factura pe poștă, până este verificată, uh, până când se aprobă plata, durează. Vă mulțumesc și pentru comentariile dumneavoastră în ceea ce privește Uh, sondajele, când uh, firmele spun că autoritățile um, public, când uh, întreprinderile spun că autoritățile publice nu plătesc, e bine, probabil că printre ele se află și acele companii care trimit factura doi ani mai târziu. Noi când am făcut, um, când am primit factura, am plătit în decurs de 60 de zile. De fapt, dacă ar fi, și dacă ar fi trebuit să respectăm o, o, un termen de 30 de zile, probabil că nu am fi reușit. În ceea ce privește introducerea acestor 5% în costuri, eu pornesc de la premisa că probabil s-ar face acest lucru. Noi nu facem acest lucru acum pentru că nu este valabilă această prevedere. Dar cred că asta s-ar întâmpla. Cred că compromisul ideal ar fi să se păstreze aceste 60 de zile. Cred că și în viitor uh, autoritățile locale uh, vor, uh, nu vor avea contest, uh, contestații dacă uh, să plătească dobânzi atâta timp cât este vorba de cereri necontestate. Dar este foarte important acest aspect, sunt cereri necontestate. Doamna Megle, vă mulțumesc. Observ că membrii acestei comisii s-au um, preocupat de această propunere și au examinat-o foarte în detaliu. Aș vrea să preiau un aspect care nu a fost menționat până acum, și anume că este vorba de o situație foarte diferită în diferitele statele, în diferite statele, diferitele state membre. Asta depinde și de modul în care este implementată directiva în, uh, în statele membre. Cred că este important să ne concentrăm nu numai asupra implementării, dar și asupra aplicării în statele membre. Cred că trebuie ca această aplicare să fie urmărită mai bine. Avem și exemple bune, știm, țările de jos uh, au o atitudine exemplară și nu există probleme să se facă plățile în 30 de zile. În alte țări acest lucru nu funcționează foarte bine. Cred că și de aici se poate învăța, se pot aplica bunele practice, bunele practici dintr-un stat într-un altul și putem să ne gândim ce am putea face pentru a îmbunătăți situația. Cred însă că la nivel european trebuie să se stabilească și să se cântărească foarte bine ceea ce se poate face la nivel european uh, și ceea ce poate ar trebui să fie lăsat, uh, conform principiului subsidiarității, la latitudinea statelor care poate au într-un anumit domeniu niște bune practici care ar trebui să poată fi păstrate. Vă mulțumesc! De santé, encore une fois, a... Cu privire la sectorul de sănătate, cred că trebuie să învățăm de la cei care au, au rezolvat problema, cum spunea domnul de Jung. Unele țări, Germania, Marea Britanie, țările nordice, nu au probleme în domeniul sănătății. E important să vedem cum au ajuns acolo cu privire <clears throat> la câteva cifre, cum că ar fi uh, mai vechi. Mă refer la raportul, pagina 18, care datează de acum 10 ani cu privire la întârzirea efectului plăților. Cu privire acum la uh, îngrijiri, în multe țări uh, unde se ajung se ajunge la întârzieri de plată și ei înșiși sunt victime și nu este loc de negociere, lucru care are repercusiuni grave asupra îngrijirii finale, serviciilor de îngrijire. Mulțumesc, mă uit acum la ceas. Primii experți eh, vor avea o scurtă eh, ocazie să răspundă la unele dintre puncte. Așa că uh, putem începe. Mulțumesc. Era uh, o întrebare pe care mi-a pus-o doamna Gephardt cu privire la uh, cei 5%. Cred că nu este disproporționat. Aș spune mai degrabă că este o sumă arbitrară și ar trebui adaptată de la un caz la caz, cu mare grijă în funcție de nivelul întârzierii. Deci cred că, într-adevăr, este o sumă arbitrară. A fost interesant uh, să auzim din partea autorităților publice, care au reprezentanți aici, că problema mai degrabă se exacerbează și nu se um, rezolvă. În orice caz, din toate argumentele reprezentanților autorității uh, publice, criza e clar că uh, îi afectează, dar răspunsul trebuie să fie uh, potrivit și să nu încheie contracte care să nu îi fie bune la fel și pentru sectorul afacerilor. De aceea trebuie să ne gândim în mod realist la implicațiile celor 5%. Domnul Hendrix, mulțumesc. Cred că întrebarea doamnei Gebhardt era pentru comisie, dacă nu mă înșel. Așa se pare. Aș dori să subliniez un lucru. Nu cerem diferențiere între întreprinderile mari și IMM-urile. Nu. Am dorit doar ca această directivă să fie reformulată, luând în calcul nevoile IMM-urilor. În al doilea rând, domnul Young și domnul Manders, uh, întrebarea care sunt consecințele includerii B2B, uh, acest lucru ar îmbunătăți lucrurile, mai ales pentru IMM-uri. Întotdeauna vor fi sectoare care să nu fie de acord, dar tocmai asta e problema, efectul de cascadă asupra tuturor celorlalte sectoare implicate. Și întrebarea domnului Manders, dacă avem nevoie, poate mai bine e nevoie de o reglementare. Cred că este o propunere bună, unul dintre avantajele directivei este, în orice caz, piața internă și IMM-urile, mai ales cele care exportă, exportă, au nevoie de reguli clare. Mulțumesc cât să răspund la întrebarea doamnei Gephardt. Da, datele pe care le-am citit, citat privesc uh, sectorul public de sănătate. În cazul sectorului privat, lucrurile sunt mai bune. 50% la timp, 30% din plăți târzie 30 de zile. Sectorul privat este cel care um, asupra căruia efectele întârzierilor sunt cele mai mari se primesc plățile în întârziere și nu pot să-și investească banii în inovare și cercetare, care este fundamental pentru uh, sănătate. 25% din falimentele din Italia, din întreprinderile uh, private, sunt datorate sau cauzate întârzierilor de plăți. 25%, nu știu câte administrații publice comune din Europa uh, Uh, falimentează din cauza uh, întârzierilor de plată a întreprinderilor private. Mulțumesc, mulțumesc tuturor experților pentru o foarte bună prezentare, răspunsurilor pe care le-au făcut și acum voi cere uh, domnului Brigman să răspundă. Știu că sunt multe întrebări dar uh, puteți să vă descurcați în 5 minute? După care îi rog pe cei doi raportori pentru opinie, pentru uh, domnul Baltasari, uh, pentru încheiere. Totul într-un sfert de oră, dacă se poate. Domnul Brigman, primul. Doamna Brigman, mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei aș dori să mulțumim și doamnei Weiler și Comisiei pentru această inițiativă. Dezbaterea de astăzi dovedește întreaga bogăție a părerilor cu privire la situația întârzierilor de plăți, efectorii plăților în Europa și referitoare la soluțiile care ar trebui să fie propuse și adoptate de către Uh, legislator. Comisia, cum uh, unii uh, vorbitori au arătat, consideră propunerea extrem de importantă pentru îmbunătățirea situației IMM-urilor. Propunere care figurează în centrul Small Business Act, care constituie abordarea fundamentală referitoare la IMM-uri. Documentul de lucru prezentat de raportor și de vorbitori au subliniat un număr de preocupări. Am reținut trei puncte care vor necesita o mai mare atenție în cursul procedurii de codecizie. Suntem cu toții de acord că chestiunile abordate astăzi sunt esențiale discutate de legislator și care necesită soluții potrivite. În primul rând, tratamentul diferențiat al autorităților publice și uh, întreprinderilor. Noua propunere a Comisiei stabilește o diferențiere. Chestiunea și întrebarea absolut legitimă avem drept să limităm libertatea contractuală, care este principiul de bază în orice relație convențională, în momentul în care ne regăsim într-o relație între o întreprindere și o autoritate publică. Această întrebare poate fi abordată din mai multe puncte de vedere. În primul rând, juridic, tratatul și dreptul secundar stabilește deja diferențe între sectorul public și cel privat. Deci nu e nimic nou aici. Principiul libertății contractuale a fost deja afectat în cadrul uh, achizițiilor publice. Directiva pe achiziții nu se aplică uh, în acest caz. Deci avem baza pe care să ne fondăm în care este legitim să considerăm că în anumite circunstanțe aceste principii de bază pot fi um, încălcate în interesul publicului, în interes general. S-a, s-au citat și alte elemente. Faptul că situația este foarte critică în cadrul relațiilor uh, public privat, statisticile și consultările au arătat că aici e problema cea mai mare. Am considerat că trebuie să uh, reflectăm și să estimăm că este nevoie de măsuri specifice, diferite, și ne păstrăm ideea că este justificat uh, stabilirea diferenței între B2B și public-privat. Este important de asemenea să păstrăm coeziunea pieței interne. Este o propunere pe eh, piață internă, baza juridică este pe piață internă iar faptul că există păreri diferite din punct de vedere al plăților în Uniunea Europene uh, pot să ducă până la împiedicarea participării întreprinderilor la piața publică. Uh, întârzierile de plată reprezintă un obstacol major uh, la participarea la achiziții publice a diverselor întreprinderi. De aceea trebuie să se aplice reguli stricte uh, pentru a salva uh, piața internă și a evita întârzierea efectorii plăților din uh, partea autorităților publice. Este clar că există motive cauzate, de exemplu, de funcționarea pieții interne și care ne justifică. Sunt multe alte argumente, dar nu am timp să intru acum în detalii. Ne păstrăm ideea că trebuie să păstrăm această diferențiere. În al doilea uh, rând, principiul întârzierii de 30 de zile și sancțiunea corespunzătoare în cazul întârzierii cu 30 de zile a efectorii plăților. Acesta este aplicat deja în unele țări membre, ce se poate în unele state membre, trebuie să se poată și în altele. În uh, Marea Britanie, uh, de exemplu, se pot plăti în 10 zi, în Franța um, tot așa. Oricum, sub 30 de zile și în Germania și în Franța, deci considerăm că uh, deci, uh, trebuie să păstrăm principiul de 30 de zile, care este unul dintre pilonii fundamentali ai propunerii pe care îi facem. Să nu uităm că uh, planul european de relansare economică invită uh, ca sectorul public să-și regleze facturile într-o lună. Am notat preocuparea legată de despăgubirile de 5%. S-a spus că este disproporționat, arbitrar. Cred că e important să ascultăm ce se spune pe acest subiect. E adevărat că ne dorim uh, mai degrabă să încurajăm și nu să penalizăm, dar sancțiunile trebuie de asemenea să fie realiste. Vom uh, reflecta în funcție de ce ni s-a propus uh, și colegislatorul ar trebui să se gândească la acest lucru, la un sistem proporțional sau progresiv, cum spunea și domnul Barnie. Sunt uh, propuneri concrete care au fost făcute în vederea găsirii unei soluții echilibrate la această problemă. În al treilea rând, spitalele publice. Mai am timp să mai spun? Da, se pare că da. Uh, spitale publice și servicii de sănătate gestiunea trezoreriei spitalelor este o chestiune delicată cu venituri mai aleatorii în anumite state membre. Nu primesc decât cu mare întârziere subvenții de funcționare, uh, cu atât mai puțin când gestiunea este făcută de alte servicii. Dar uh, trebuie să ne punem întrebarea, e drept ca furnizorii să devină victime de fapt sau organizația uh, lor internă să fie uh, defectuoasă în anumite state membre. Eficacitatea sistemelor de subvenții sau organizarea internă a spitalelor publice ar trebui să fie adaptată în funcție de nevoile de finanțare a spitalelor. Vrem să reamintim, de asemenea, că majoritatea uh, plângerilor oficiale, reclamațiilor înregistrate uh, la Comisie cu privire la întârzierea efectorii plăților se referă la spitalele publice. Sper, nu, nu mi-am depășit timpul. am fost mai generos pentru că era foarte important și foarte util ce ați spus noastră. Așteptăm uh, continuarea cum declarațiile de încheiere și din partea raportorilor și din partea raportorilor de opinie, domnul De Angelis, pe scurt, pornim cronometrul. Domnul Baldasari, da, mulțumesc, domnule președinte, voi fi telegrafic chiar. Consider că e de dorit să se extindă domeniul de aplicare și la consumatori, astfel încât să întărească textul. Mi se pare ciudat că ne ocupăm mai mult de impactul directivei asupra colectivităților locale. Vorbim despre niște realități care uh, nu se știe prea mult sunt țările în care oricum lucrurile funcționează cel mai bine și uh, tocmai aceste țări sunt cei mai neliniștiți. Uh, când ar trebui să se neliniștească reprezentanții statelor în care nu funcționează bine. În al doilea rând, să nu se excludă pre... posibilitatea prevederii altor termene în contracte. Cred că ar trebui să se uh, Uh, limiteze derogările pe baza unor circumstanțe uh, excepționale și trebuie să fie un echilibru între uh, termene contractuale și derogări. Deci trebuie să se prevadă și un alt termen. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea a fost foarte utilă. S-au auzit mai multe păreri s-a pus punctul pe I la chestiunile care ar trebui uh, aprofundate, textul comisiei mai ales. Directiva 2035 nu a rezolvat problemele despre care încă mai vorbim astăzi. Ei bine, două aspecte care cred că sunt importante pentru a limita cât mai mult posibilitatea de derogare, cred că este un punct foarte important, ar trebui să dispunem de reguli care să asigure o, un grad mult mai mare de certitudine cu privire la uh, respectarea termenelor de aplicare a dispozițiilor. Pentru consumatori, acest lucru este de analizat încă. Nu este neapărat uh, cu titlul de constrângere. Nu mai am altceva de adăugat, în afară de faptul că ar trebui, într-adevăr, să aprofundăm unele dintre punctele menționate, să rezolvăm problema IMM-urilor, lucru dificil, dar ar trebui să fie un uh, text care să se aplice statelor membre. Mulțumesc celor doi uh, raportori pentru uh, opinie. Mulțumesc pentru... Vom vedea rezultatele deliberărilor în comisie. Acum dau cuvântul uh, doamnei Barbara Weiler. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am lucrat din greu pentru acest raport, dar trebuie să vă spun că a fost în același timp și foarte interesant să ascult argumentele în cadrul acestei audieri și aș dori să mulțumesc și comisiei uh, și să-mi exprim aprecierea pentru faptul că astăzi au ascultat uh, foarte multe critici la uh, adresa comisiei am, am citit și alte evaluări de impact din partea guvernului britanic, din partea altor ONG-uri și organizații și trebuie să vă spun că, într-adevăr, întârzierile la plăți sunt o, pre, o problemă extraordinară. Chiar o, unele dintre programele de relansare națională sunt contracarate de către aceste întârzieri. În următoarea săptămână vom discuta cu raportorii din umbră trei aspecte esențiale. Odată, domeniul de aplicare. Mi s-a confirmat uh, și prin această audiere că ar trebui să fie uh, introduse ambele directive cu privire la achizițiile publice, 17 și 18, și în plus mi s-a confirmat opinia că ar trebui incluse și uh, spital, spitalele uh, private. Nu pentru că ele ar uh, plăti mai rapid, ci pentru că nu dorim o uh, discriminare a spitalelor publice. Unde nu cred că am un răspuns clar este de ce nu a fost introdus, introdus și domeniul business to business. e clar că se pot aplica o serie de prevederi în ceea ce privește autoritățile publice, dar nu văd de ce nu s-ar putea include și uh, afacerile private. Nu cred că ar fi însă ceva foarte urgent să discutăm despre introducerea consumatorilor. Un al doilea punct sunt uh, penalitățile. Poate că ar am putea să elaborăm un sistem mai uh, inteligent, mai flexibil, dar care să fie și eficace, pentru că fără penalități totul rămâne la domeniul opționalului. Mai trebuie discutate, în al treilea rând, acele 30 de zile. Uh, pare să fie o prevedere foarte strictă, dar dacă citim într-adevăr directiva în detaliu, există uh, foarte multe excepții, uh, foarte multe situații în care se poate aplica o astfel de excepție și mi se pare că, de fapt, sunt mult prea multe. Bineînțeles că trebuie să existe justificări pentru aceste excepții, sunt de acord, dar uh, trebuie să fie niște justific- justificări uh, foarte clare domnul Manders ar fi preferat un regulament și nu o directivă, dar știm cu toții că nu mai putem să luăm în considerare specificul național dacă facem un regulament. Și mi s-ar părea chiar păcat, pentru că, de exemplu, în Germania mi se pare uh, foarte interesant faptul că avem o procedură de arbitraj în fața Camerei de Comerț înainte să se ajungă în instanță. Și în alte state există proceduri de mediere care Uh, se pun în aplicare înainte să se ajungă în instanță și aș dori să se păstreze aceste lucruri, fapt care nu cred că ar fi posibil cu un regulament. În ceea ce privește bunele practici, bineînțeles că uh, vom analiza situațiile din diferite state membre, dar, doamnă Brickman, nu mi se pare suficient să spunem că nu includem B2B uh, pentru că avem alte măsuri, cum ar fi o campanie de informare. Cred că ar trebui să avem uh, măsuri obligatorii și pre prevederi obligatorii. Pe lângă exemplul țărilor de jos, trebuie să-l numim și pe cel britanic. Uh, aici există un sistem de naming and shaming foarte uh, bun. O firmă care plătește la timp poate să-și facă reclamă pozitivă și zice, uite, ne ținem de cuvânt. Concluzia este că trebuie să se schimbe cultura. Am putut constata că anumite culturi din Uniunea Europeană, poate mai degrabă din Sud, plătesc uh, și în sectorul privat și în sectorul public cu întârziere, iar în alte sisteme, cum ar fi Finlanda, plățile se fac în timp util și în sectorul public și în sectorul privat. Așadar, cred că ar trebui să analizăm și acest aspect cultural, pentru că nu este de la sine înțeles faptul că ă, statele membre noi plătesc cu întârziere. Cum poate că am putea să credem la o primă privire. În ceea ce privește ă, programul, bineînțeles și după această audiere Uh, ne simțim uh, sub presiune să nu amânăm prea mult lucrările pentru această directivă, pentru că ea este în lucru deja de 2 ani. Vom încerca să lucrăm uh, într-un ritm susținut, va trebui să, să, să atragem și Comisia pentru Aspecte și Serviciile Juridice um, deci s-ar putea să avem unele întârzieri de 2, 3, 4 săptămâni, astfel încât să putem discuta și negocia cu Comisia aspectele care au rămas neclarificate. Vă mulțumesc! Eu aș dori să-i mulțumesc doamnei Barbara Weiler pentru uh, modul în care a abordat acest proces. Aș dori să mulțumesc colegilor mei pentru participarea uh, foarte plină de energie. Aș dori să mulțumesc și interpreților și cu aceasta închid această sesiune. Ne revedem la ora 3. Avem o masă foarte intensă uh, o prezentare specială din partea comisarului cu privire la aplicarea achiului comunitar cu privire la uh, consumatori. Vă mulțumesc foarte mult, sesiunea se suspendă.